Good morning, ladies and gentlemen. We will start the meeting. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Haideți să începem ședința. Bună dimineața. Primul punct de pe ordinea de zi este să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu sunt comentarii cu privire la conținutul acesteia, dacă totul lumea este de acord, bun, mulțumesc. Am de făcut câteva anunțuri. În primul și în primul rând, vreau să le urez bun venit eurodeputaților proaspăt aleși. Bine ați venit în comisia noastră și aș dori să subliniez faptul că uh, este o tradiție și mi s-a spus și mie că și eu sunt nouă, mi s-a spus că este o tradiție ca în această comisie grupurile politice să colaboreze, să aibă o colaborare foarte bună, în așa fel încât să se îmbunătățească, să se aprofundeze piața unică spre beneficiul cetățenilor și spre beneficiul întreprinderilor. Un al doilea anunț. Întâlnirea este difuzată live pe web, prin web streaming și pe laptop sau pe tabletă aveți și aplicația e-meeting. Știți probabil că noi aici nu folosim uh, hârtie, suntem o comisie paperless. Nu în ultimul rând, aș dori să vă prezint buletinul nostru informativ. Sunt sigură că ați primit cu toții acest uh, document pe e-mail. Este un rezumat foarte frumos al activităților noastre și sunt și linkuri către documentele relevante de pe internet. Prin urmare, este un rezumat foarte frumos al muncii noastre în așa fel încât să ne putem pregăti pentru ordinea de zi. Este buletinul informativ cu numărul 102. Este disponibil de asemenea și pe site-ul comisiei noastre. Un al patrulea anunț. DG Politici Interne a pregătit un pachet de bun venit pentru fiecare comisie, inclusiv pentru comisia noastră IMCO. Acest pachet de bun venit v-a fost uh, distribuit și puteți să-l consultați ca să vedeți care este munca de la IMCO, ce dosare s-au uh, abordat în trecut, ce dosare sunt pe rol la ora actuală și așa mai departe. Un ultim anunț. La conferința președinților comisiilor, care a fost organizată ieri, domnul Tajani președintele de la AFCO a fost ales, deci, președinte al CCC. El a invitat toate comisiile să transmită recomandări cu privire la muncă nedesăvârșită și propuneri de audieri. Propunerile de audieri pentru uh, alte, tip, alte, tip, alte teme pentru restul anului acestuia. Deci termenul pentru a propune astfel de recomandări pentru audieri este 5 septembrie. De asemenea, ne-a rugat să înaintăm propuneri pentru misiuni până, la, până în octombrie. Deci aceste două termene sunt foarte importante. 5 septembrie, pentru primul, septembrie, primul semestru din 2020 audieri și 10 octombrie pentru misiuni. Al treilea punct de pe de zi este aprobarea procesului verbal. Să înțeleg că se aprobă acest proces verbal al întâlnirii de pe 1 și 2 aprilie anul curent. Se aprobă? Bine, mulțumesc. Și astfel ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, o examinare de către comisia noastră a proiectului de aviz pentru bugetul general al Uniunii Europene 2020. La întâlnirea coordonatorilor de pe 18 iulie am hotărât că grupul Renew Europe va fi responsabil pentru procedura bugetară. Se va continua așadar munca inițiată în mandatul anterior de către ALDE. Renew a numit-o pe doamna Han, Svenia Han, drept raportoare. Vreau să, duc, să vă aduc aminte că acest pas uh, merge în paralel cu procedura de amenamente bugetare. Acum aș dori să-i dau cuvântul raportoarei, doamnei Han. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Prioritățile Comisiei IMCO au fost uh, prezentate sub forma unei scrisori din partea fostului președinte INCO către fostul președinte de la bugete, de pe 8 aprilie. În această scrisoare sunt um, ilustrate prioritățile noastre. Protecția consumatorilor, prin care se um, ameliorează economia și se creează un cadru mai bun de operare pentru micro-întreprinderi și cetățeni. Ținând seama de toate aceste priorități, noi am redactat un aviz din partea comisiei noastre către Comisia de Bugete cu privire la bugetul 2020. Acest proiect de aviz va fost transmis vinerea trecută în limba engleză și a fost, a fost pus la dispoziție și în celelalte limbi. Proiectul de aviz are scopul de a se asigura că uh, bugetul 2020 lucrează într-o uh, a uh, pieței unice. Și aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, accesul la finanțare pentru IMM-uri. Uh, IMM-urile sunt uh, coloana vertebrală a economiei noastre. Nu vă spun nimic nou aici, dar de aceea mă bucur mai ales că 020202, linia de bugetară 020202, este, um, primește atenția cuvenită. Creșterea propusă aici vizează tocmai nevoia de a asigura mai multe, mai multe resurse uh, uh, imm urilor în așa fel încât acestea să crească și să inoveze. Noi vom propune un amendament uh, prin care vom aborda și uh, atitudinea Consiliului vis-a-vis de această temă. În al doilea rând, vreau să subliniez importanța protecției consumatorilor. Consumatorul trebuie să fie bine conștient de uh, drepturile și obligațiile sale și de aceea creșterea de la 330401 este o creștere binevenită. Avem foarte multe schimbări tehnologice este un mediu foarte, foarte complex în care operăm, de aceea consumatorii trebuie să fie cât mai conștienți de ce se întâmplă în jurul lor. Noi vom veni cu un amendament prin care să contracarăm sugestia Consiliului, care, dacă ar fi uh, după cum dorește el, ar scădea um, sumele alocate aici. În al treilea rând, vreau să spun că regret reducerea de la 140201 unde se vorbește despre sprijinirea funcționării și modernizării Uniunii Vamale, de, descreșterea bugetului va duce la întârzieri adiționale în ceea ce privește punerea în aplicare a codului VAMAL al Uniunii. În concluzie, multe sfaturi din comisia noastră IMCO au fost luate în considerare în momentul în care s-a realizat acest buget, în momentul în care s-a făcut proiectul de buget. Deci se ține seama de o piață unică funcțională și de proiectele consumatorilor, dar trebuie să subliniem faptul că e nevoie de mai multe eforturi în urmă, următorii ani. Vom face anumite amendamente pentru 140201 dorim să menținem finanțarea la nivelul din 2019 și nu să se scadă. De asemenea, vreau să vă spun care sunt termenele pentru amendamente. 25 iulie pentru proiectul de aviz și 30 iulie pentru amendamente bugetare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare să văd care este opinia raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamna Han. Mă uit la coordonatori sau la raportorii în umbră. Cine dorește să ia cuvântul? Domnule Schwab. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru din umbră, Ieși Pospisil, nu poate să fie astăzi aici, dar vreau să vă asigur că nu este în concediu, ci trebuie să muncească altundeva. Și de aceea m-a rugat să transmit poziția sa uh, pe baza, pe marginea vizului colegei Han. Ierși Pospisil, sigur că este de acord cu punctele principale ale proiectului de aviz, mai ales cu recunoașterea beneficiilor pieței interne pentru afaceri, pentru companii, pentru consumatori, pentru cetățeni. Se sublinează importanța unei uh, politici robuste în domeniul protecției consumatorilor și, sigur că, uh, invită uh, Comisia și Consiliul să, confirmă, să confirme alocările pentru prioritățile Comisiei noastre. Dar nu e vorba doar de a cheltui bani, ci de a ne asigura că piața unică că aduce banii în statele membre pentru că acestea se poată fi distribuiți apoi. Aceasta este logica comisiei noastre și vom continua pe această logică și deci vrem să aducem niște adăugiri acestei, uh, acestui aviz care reflectă prioritățile noastre politice. În primul rând, să se pune mai mult accent asupra dezvoltării pieței digitale prin monitorizarea progreselor și prin oferirea de recomandări de politică. În al doilea rând, explicit, vrem să menționăm nevoia luptei împotriva practicilor comerciale neloiale, unul dintre pilonii unei uh, politici în domeniul consumatorilor robuste și amintim votul din comisia aceasta și uh, din plenară din aprilie cu privire la noul acord pentru consumatorilor. În al treilea rând, este important să se crească finanțarea programului VAMA 2020 E vorba de uh, bani pentru a facilita cooperarea autorităților vamale în Uniunea Europeană, nu doar datorită Brexitului, să facă schimb de informații și de bune practici, să asigure finanțare pentru cumpărarea și mentenanța echipamentelor de control vamal de ultimă oră. Și în cele din urmă, și aici mă apropii de sfârșit, Vrem să subliniem importanța pieței unice pentru servicii și solicităm Uniunii Europene să aloce finanțare suplimentară pentru finalizarea pieței interne a serviciilor și să încurajeze dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare. Și, în încheiere, vreau să spun că așteptăm cu plăcere să colaborăm uh, cu toți colegii și cu ceilalți raportori din umbră pe avizul doamnei Hahn. Mulțumim, domnule Schwab! Domnul Howard. Mulțumesc, doamne președinte. Și eu vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru că a preluat acest dosar și pentru munca la proiectul de aviz. Grupul Socialist și Democrat uh, împărtășește multe puncte comune cu doamna raportor și credem că acest aviz este un fundament important pentru a apăra prioritățile comisiei noastre în bugetul 2020. Însă, e important să înțelegem că proiectul de buget prezentat de comisie oferă doar niște mici creșteri nominale ale liniilor bugetare. În termen real, de fapt, este un buget uh, care a rămas la nivelul anului trecut, iar uh, reducerile propuse de Consiliu reprezintă, de fapt, o reducere în termen real a cheltuielilor în Uniunea Europeană. Mult, uh, o mare parte din munca IMCO este crucială pentru piața internă care este în inima proiectului european și care necesită eforturi serioase în continuare pentru a înlătura barierele în calea liberei circulației a bunurilor și serviciilor. Dar acest lucru nu poate fi realizat fără un sistem vamal puternic și eficient și fără standarde uh, pentru consumatori. Comisia recunoaște valorile acestor uh, politici în bugetul 2020. și sunt membru permanent, permanent în Comisia pentru Bugete. Știu care sunt constrângerile uh, legate de faptul că e ultimul an al CFM, dar uh, priorități, cum ar fi uh, susținerea pentru IMM-uri, pentru protecția consumatorilor, sunt foarte importante. E regretabil că se propun de la Consiliu uh, reduceri la uh, liniile 020301, uh, 3304 01, protecția consumatorilor și îmbunătățirea informarea acestora și a siguranței și 020202, îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare. Toate acestea sunt domenii prioritare pentru grupul meu și aici trebuie să se restabilească sumele uh, pe care le-a propus Parlamentul. La 14.0201, sprijinirea funcționării și modernizării Uniunii Vamale, e bine, și aici se propun reduceri de aproape 4% față de bugetul 2019 și împărtășesc aici îngrijorarea doamnei raportor. Această reducere vine într-un moment în care punerea în aplicare a codului vamal al Uniunii este deja întârziată în mai multe state membre și aș dori să primim mai multe clarificări din partea Comisiei. De ce se propune această reducere? În concluzie, vreau să mulțumesc colegilor și Comisiei pentru munca la această propunere. O să depun amendamente pentru a consolida avizul și pentru a ne asigura că prioritățile comisiei noastre sunt reflectate în mod corespunzător în bugetul 2020. Mulțumim, domnule Howard! Mulțumesc din partea verzilor, doamna Ghize. Da, salutăm și noi uh, în mare proiectul de aviz care ia în considerare și uh, îngrijorările noastre. Într-adevăr, o politică ambițioasă pentru consumator necesită și resursele, resurse adecvate, așa cum s-a spus, în mod corect. Vrem să subliniem că modernizarea Uniunii Vamale nu trebuie să fie uh, redusă ca fonduri. De aceea așteptăm să colaborăm cu doamna raportor, cu care suntem în mare parte de acord. Mulțumesc. Doamna Jérôme.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 Aș vrea să știu și eventual secretariatul ne-ar putea răspunde. Avem un, acest raport, dar bugetul propriu-zis lipsește și atunci avem probleme în a găsi acele argumente și soluții pe care le-am putea propune pentru a îmbunătăți acest buget și a participa în termeni concreți la activitatea acestei comisii. În ceea ce privește raportul, mai precis punctele 3 și 4, trebuie să păstrăm ca prioritate interesul consumatorilor Vorbim de securitatea acestora, de informarea acestora, când e vorba de tranzacții pe internet sau alt, de alt tip. Pentru noi important este protecția consumatorilor și vedem că există amenințări la adresa acesteia în fiecare zi. Uitați în prezent uh, riscul de a ne pomeni cu o piață inundată de produse, de exemplu, de făină de oase, de uh, uh produse de origine bovină care ar putea să pună probleme semnificative pieței europene. De aceea să nu uităm, protecția consumatorilor este o prioritate și este periclitată. Apoi, aceste chestiuni care țin de concurența neloială, un aspect de asemenea deosebit de important și e, e semnificativ să analizăm toate punctele de vedere pe această temă. Apoi, uh, bugetul uh, acordat Uniunii Vamale este și el periclitat și știm foarte bine, protecția consumatorilor începe cu protecția frontierelor, protecția produselor de pe piață. Deci, deocamdată nu putem vota decât împotriva acestui buget. Domnul Bilan. Um, thank you very much. Uh, Mulțumesc. Din partea ECR, domnul Iurgița este raportor din umbră, din păcate nu poate fi prezent, de aceea uh, vă roagă să îl scuzați și m-a rugat pe mine să-i prezint observațiile. În primul rând, domnul Iurgița dorește să mulțumească doamnei raportor pentru uh, abordarea foarte clară și concisă a, a avizului. Uh, este întru totul de acord că piața internă este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și încurajează sublinierea aspectelor pieței interne care necesită cele mai multe îmbunătățiri, cum ar fi serviciile, inclusiv piața unică digitală. În ceea ce privește susținerea pentru accesul la finanțare pentru IMM-uri și uh, cheltuieli pentru COSME, domnul Iejița consideră că ar trebui să se folosească principiul uh, value for money, adică randamentului uh, cheltuielilor, pentru că nu e vorba doar de câți bani vor fi folosiți, ci mai important decât atât, de cum anume vor fi cheltuiți acești bani. Domnul Ieșița consideră că ar trebui să ne punem, uh, să uh, acordăm atenție măsurării și evaluării modului în care sunt cheltuiți banii și ar trebui să, o să încerce să incorporeze aceste elemente prin amendamente specifice. Încă o dată, mulțumim raportoarei și așteptăm colaborarea cu toți colegii. Mulțumesc, domnule Bila, doamna Peltier. Oui, bonjour, merci, madame la présidente. Ah, bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumim și autorului raportului pentru, acest, pentru munca depusă. V-aș atrage atenția asupra faptului 10 proiectele pilot era un al doilea termen pentru noi deputați ca și mine și nu, nu știu acum ce se întâmplă, aș vrea doar să semnalez acest punct 10 pentru că mă gândesc că noi deputați care au uh, proiecte proprii ar dori să aibă și ei timp să le prezinte. Vorbeam doar de punctul 10. Yes, um, this, this point is maybe... Da, poate că acest punct uh, va fi discutat la o discuție uh, separată, dar există o procedură care este deja în curs și pe care nu putem schimba, dar am luat uh, notă. Doamna Tun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte. Una, un aspect se referă la acțiunea pregătitoare pe care am votat-o în mandatul trecut, evaluarea presupuselor diferențe în calitatea produselor pe piața internă. N-am uh, soluționat atunci problema acestei calități duble a produselor în mandatul trecut, dar, măcar, datorită acestui proiect și a dezbaterilor pe care le-am avut, uh, știm mult mai mult despre amploarea acestui fenomen, rezultatele testelor care au fost uh, efectuate uh, în întreaga Uniune Europeană, care au fost prezentate acum câteva săptămâni de Comisia Europeană, arată că aceasta este o problemă care se referă care afectează nu doar așa numitele state membre noi sau cetățenii statelor uh, este europene, ci de fapt îi afectează pe toți cetățenii Uniunii Europene. Și dacă citim rezultatele prezentate de Comisia Europeană, se spune acolo că studiul a evaluat 1380 de eșantioane de 128 de tipuri diferite de produse alimentare, doar alimentare, din uh, uh, mai mult de 20 de state membre și în peste 40% din cazuri produsele erau prezentate ca fiind identice sau similare, dar de fapt aveau o compoziție diferită. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că fiecare al treilea cetățean european a fost uh, indus în eroare, a fost înșelat când a cumpărat produse alimentare. Uh, deci, vreau să subliniez că este o nevoie foarte importantă de a continua munca pe acest punct. Ar trebui să fim mult mai bine informați cu privire la resursele care au fost uh, cheltuite, pentru că noi am alocat resurse pentru această acțiune pregătitoare și niciodată n-am primit o informare cu privire la modul în care s-au cheltuit banii. Uh, alocările din acest an trebuiau să fie cheltuite pentru a extinde testarea la produse nealimentare cum ar fi produsele chimice, detergenți, cosmetice, produse pentru bebeluș și așa mai departe. Și după cum știți, uh, sunt mult, mult mai multe uh, care trebuie testate. În uh, observațiile noastre la acest proiect pilot am subliniat și am fost de acord, de fapt, că Comisia Europeană a trebuit să ne invite pe noi, membrii ai comisiei noastre, la uh, activitatea, la ședințele task force-ului, ale grupului de lucru, dar din păcate n-am fost invitați niciodată. Și încă ceva. Raportul final uh, în pre- acțiunea pregătitoare se spunea că raportul final trebuie să fie tradus în multe limbi europene, dar după cum vedeți, este disponibil doar în engleză. Așadar, eu cred că ar trebui să solicităm Comisiei Europene să raporteze în fața Comisiei IMCO pe acest subiect. Aceasta este prima chestiune uh, pe care voiam să o menționez și să vă atrag atenția. Și în al doilea uh, rând, cineva a menționat deja punctul 10, um, proiectul pilot cu privire la Uh, observatorul privind inteligența artificială, după cum puteți vedea, a fost șters din buget pentru că va fi parte a bugetului Parlamentului European. Prin urmare, în coordonare cu Dita Haranzova, care nu este aici, și cu secretariatul, o să depun un amendament bugetar pentru a reflecta ce anume am votat noi în comisia noastră în aprilie. Și ce vreau să subliniez este că pe această chestiune avem nevoie de o vizibilitate puternică pentru acest proiect și un, un rol și o implicare puternică a membrilor comisiei noastre pentru piața internă și protecția consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tun, doamnă Grapini! Mulțumesc mult! În primul rând, vreau să vă spun că sunt foarte bucuroasă că am văzut o, o opinie uh, uniformă din partea tuturor grupurilor politice. Pentru comisia noastră este foarte bine ca, indiferent de, din ce grup politic venim, când avem de stabilit niște măsuri pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne, trebuie să fim uniți. Mă bucur foarte mult că toți raportorii din umbră și toți ceilalți colegi au uh, fost de acord că opinia pe care noi o avem acum prin uh, raportoarea Han uh, trebuie să suporte câteva sublinieri eu am citit o cu atenție dimineața am și pregătit câteva amendamente și de asemenea uh, cele două termene să nu le uităm că până în 30 iulie putem să facem și pe liniile bugetare uh, amendamente. Vreau să subliniez însă că eu sunt raportor la raportul VAMă și voi intra în negociere instituțională în noiembrie. Uh, dacă nu reușim să impunem și dacă negociatorul care va merge pe buget nu va reuși să impună o creștere uh, a bugetului pe linia bugetară 140201 pentru Uniunea Vamală, nu putem vorbi de o îmbunătățire a funcționării pieții interne, pentru că este clar că vama, uh, vămile, asigură intrarea în piața internă a produselor, pe de-o parte, uh, corecte, deci asigură o competiție corectă cu producătorii din piața internă, asigură și o protecție a consumatorilor și atunci dacă uh, s-a tot amânat această uh, funcționare a Uniunii Vamale, această informatizare a Uniunii, Uniunii Vamale, această dotare cu echipamente și efectuarea controlului Vamal după aceleași regulamente cu aceleași uh, uh probe uh, recoltate și aceleași analize de laborator vom avea tot timpul două lucruri efecte negative eu sunt întreprinzător am lucrat treizeci de ani în industrie cu produse textile și cu o competiție enormă din partea produselor intrate în piața internă necontrolate și care nu sunt supuse aceleași condiții de producător din piața internă și atunci Uh, vreau să solicit să vedem cum facem comisia ca uh, cel care va negocia uh, cu Consiliul să reușim să punem amendament, eu voi pune amendament de creștere a bugetului la linia bugetară pentru Uniunea Vamală, dar să, să fim foarte tari pe poziție la negocierea cu Consiliul. Un ultim punct pe care vreau să-l spun, l-a amintit colega mea Roza Tun, eu sunt surprinsă că Uh, studiul acesta pe care l a publicat comisia s a rezumat la nouăsprezece state membre și la un eșantion foarte mic de de produse. Acum trei ani am fost unul dintre inițiatorii dezbaterii pe această temă, care s-a finalizat printr-o directivă, care am votat-o în ultima plenară la Strasbourg, un prim pas directiva de fapt modifică alte patru directive și prin care am obținut de fapt recunoașterea că există sub același ambalaj și sub aceeași etichetă conținut diferit. Dar noi trebuie să continuăm comisia. Și atunci, propunerea mea este să transmitem comisiei, din partea comisiei IMCO, continuarea acelui studiu, să nu, să continuăm să avem studiu făcut pe toate cele 28 de state, cu lărgirea gamei, deci nu numai produse alimentare, ci produse de spălare, produse de copii, ă, chiar și jucării, ă, ă, să extindem gama produselor pe care le analizăm și finalitatea, deci să avem buget pentru acest studiu și finalitatea să fie următoarea, să avem un nou pas în legislativ, adică să avem o nouă, uh, ori modificare de directivă, ori o nouă directivă, prin care să asigurăm uh, cu adevărat ca uh, consumatorii să n-aibă o inducere în eroare prin ambalaj, prin etichetă, Uh, să aibă conținut diferit la produsele pe care le cumpără și pe de altă parte să asigurăm acea competiție corectă pentru că dacă un producător pune un conținut corect într un produs și altul nu pune conținut corect îi face competiție uh, neloială pentru că va da un produs mai ieftin sub același ambalaj. Deci propunerea este ca noi Comisia să solicităm, dacă veți fi de acord, să extindem acest studiu de la 19 state la toate 28 și să extindem gama de, uh, de produse pe care noi le analizăm. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Grappini. Um, Mr. Monteith? Yes. <clears throat> Thank you, Chair, and I... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Avizul salută creșterea cheltuielor pe axele prioritare ale acestei comisii și, într-adevăr, sunt priorități demne de atenție în contextul general al cheltuielor europene, însă Uniunea Europeană trebuie să trăiască cu picioarele pe pământ. Guvernele, chiar și cele supranaționale, nu au bani. Banii pe care îi au sunt bani luați de la contribuabili, cum sunt alegătorii mei din nord-estul Angliei. După 31 octombrie, Uniunea Europeană o să piardă ca cifră netă, undeva 13 miliarde pe an, bani care ar fi, ar fi fost trimiși de Uniunea, de Marea Britanie. Acest lucru survine într-un moment în care creșterea economică în UE bate pasul pe loc. E o amenințare reală, însă acest lucru pare să nu fie luat în seamă și fac un apel la colegii mei parlamentari, cerându-le că orice creștere a cheltuielilor, indiferent de meritele axei prioritare respective, o creștere a cheltuielilor nu este o opțiune realistă pentru membrii Parlamentului sau pentru cetățenii Europei. Vă mulțumesc! Uh, mulțumim! Mulțumesc, doamnă președintă! M-aș referi la servicii, sectorul serviciilor aici. IMM-urile și micro-întreprinderile, 75% dintre ele vor lucra în domeniul serviciilor. Politica pentru consumatori e binevenită, dar aceasta se referă de regulă la bunuri și la producătorii din sectorul industrial. Dar ce ne facem cu prestatorii de servicii, agenții de turism, operatorii de taxi, cei care fac livrări de alimente. E un sector în creștere în, în Europa. Apoi, serviciile digitale, noile reguli au un impact, dar nu la asta mă refer acum. Avem nevoie de o secțiune separată pentru sectorul serviciilor pentru că acolo lucrează majoritatea oamenilor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și în încheierea a doua intervenție a domnului Schwab, mulțumesc, acum vorbesc în nume propriu, de aceea intervin a doua oară și ca ultim vorbitor. Cred că am avut un schimb de opinie extrem de interesant pe această temă și sunt uh, sigur că colegii noștri vor uh, negocia de pe puțin de forță cu celelalte comisii și apoi consider că am cheltuit uh, puțin pentru rezultate importante, nu doar în estul Angliei, ci și în restul Europei. Deci dacă vrei să-ți investești banii, cel mai bine faci acest lucru prin uh, comisia noastră și de aceea salutăm aici prezența colegilor din Regatul Unit. Asta am făcut multe studii, am făcut multe activități pregătitoare la nivelul Comisiei Europene și altor instituții. Studiul menționat e foarte clar majoritatea prezumțiilor făcute și la nivelul comisiei noastre nu se bazează pe acest studiu. Deci, dacă vrem o politică ancorată în realitate, trebuie să, să ne uităm uh, cu atenție, să vedem care sunt concluziile propriu-zise, nu să venim doar cu câteva procentaje aici. Ar putea, am putea eventual uh, invita aici autorii studiului să vedem exact uh, care sunt concluziile și cum am putea opera mai bine, chiar în, în, în alte domenii. Mulțumim, domnule Schwab, sunt sigur că putem da curs acestei sugestii a dumneavoastră la următoarea știință a coordonatorilor, de exemplu. Dau acum cuvântul doamnei Han. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru comentariile făcute. Mă bucur să văd că avem uh, atât de multe puncte de vedere comune și că mergem în aceeași direcție. Uh, aștept să primesc amendamentele dumneavoastră la proiectul de text. Termenul e mâine și o să vedem în ce măsură vom putea integra uh, și amendamentele cu caracter bugetar. Vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumim, doamnă Han. A fost doar o discuție, deocamdată nu mai avem nimic de făcut uh, la acest punct. Îmi rămâne doar să vă reamintesc termenul de depunere a amendamentelor. Mâine la amiază, 25 iulie, pentru aviz și amendamente cu caracter bugetar. Marți, 30 iulie, un termen separat. Vă mulțumesc și cu asta putem trece la următoarea parte a ședinței noastre, votul. În primul rând, în ceea ce privește delegarea de atribuții către coordonatori, regula 214, alineatul 2, coordonatorii au decis să solicite delegarea anumitor atribuții în materie de proceduri și desemnarea raportorilor, în special, în special. Deschidem votul acum. Închidem votul. A votat toată lumea? Avem un vot în plus de la PPE, două voturi în plus care n-ar trebui să fie acolo. Acum e bine, închidem votul. So, 42 in favor, 42 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Al doilea vot se referă la propunerea de calendar, întrunirile pentru restul anului 2019. Cred că putem vota în bloc aprobarea profilului lingvistic al comisiei. Haideți să le votăm împreună. Votăm pentru ambele. Votul s-a deschis. Un vot în plus de la PP și un vot în plus de la socialiști. Cineva care n-ar fi trebuit să voteze a votat. Da, închidem acum votul. 41 pentru, pentru ambele. Niciun vot împotrivă, nicio abținere. Vă mulțumesc. Și un vot important acum. Confirmarea recomandărilor coordonatorilor privind chestiunile nesoluționate. Deschidem votul. Închidem votul acum. 39 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Și cu aceasta încheiem votul. Trecem acum la diverse. Dacă nu avem nimic la diverse, nu rămâne decât să vă spun că data următoarei întruniri este 2 septembrie, 3 după amiază, aici la Bruxelles. Și o să avem mult de lucru pentru că avem o zi întreagă.